Good morning, everyone. Bună dimineața tuturor. Vă rog să vă ocupați locurile, să vă pregătiți cardurile de vot. Avem subiecte foarte interesante în legătură cu care vom vota astăzi. Sper că sunteți cu toții bine dispuși. Pentru mine ar fi foarte bine dacă ați fi de acord cu totul. Deci, primul vot. O iau încet ca toată lumea să-și pregătească cardurile de vot, pentru că primul vot este electronic, vot unic. Deci votăm întrebarea orală privind glifosatul. Deci, vot unic, electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea? Sper că da. S-a închis votul. Și se adoptă. Trecem mai departe, rapid. The next... Urmează proiectul de raport În legătură cu substanțele periculoase în uh, echipamentele electrice și electronice, primul vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Al doilea amendament, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Al treilea amendament pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Al patrulea amendament, cine pentru, împotrivă, abțineri, Aș spune că se respinge, dar verificăm totuși. Votul pentru amendamentul 4. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5 devine caduc. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Și acum proiectul de raport astfel modificat, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm mandatul pentru deschiderea negocierilor interinstituționale. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem la punctul următor. Votăm acum raportul uh, Gerbrandi Um, compromisul A, cine pentru, împotrivă, cum au votat socialiștii, încă o dată, compromisul A, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 112 și Agri 13. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. I317. cine pentru? Împotrivă. Verificăm. Electronically. Vot electronic. Is open and the vote is... S-a deschis votul, acum s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 113. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 114 pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul D. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromise E. Who is in favor? Compromisul E. cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 142. cine pentru? Pagina 12 pe lista mea. Deci amendamentul 142. cine pentru? Votăm amendamentul 142. Bun, deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 141 și 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem mai departe. Mergeți mai departe, întoarceți mai multe pagini, multe pagini. Pagina 20, amendamentul 194. Pe pagina, la pagina 20 pe lista mea, 194. Cine este pentru 194? Nu l-ați găsit? Aștept atunci. 194. l see găsit? Cine e raportorul din numele de la PP? L-ați găsit? 194? Doamna să l-ați găsit? Puteți să indicați colegilor cum să voteze? E vorba de pagina 18 de pe lista PP-ului. Nu devine caduc, mi s-a spus, trebuie să votăm amendamentul 194. was in the alternative compromise. A fost în compromisul alternativ care nu a fost adoptat. Deci 194, doamna Iuso vă indică, deci acum cine este pentru? 194, împotrivă, se adoptă. 195. Cine este pentru 195? Bun, împotrivă, se respinge. Iar mai dăm câteva pagini. Deci, practic, totul e acoperit de compromis. Compromisul ce? Mi s-a spus că e la pagina 30. Compromisul ce? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 28. Acum, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm votul amendamentului 28. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 246 și 29. Nu, dacă acopărite deja de votul precedent. Atunci trecem la tran 25 și 26. Cine este pentru tran 25 și 26? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 247. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 248 pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 249 pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 30 și 31. Cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 250, nu, nu, 255. 255. Cine este pentru amendamentul 255? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 32, nu, nu trebuie votat. Compromisul B. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Mai dăm câteva pagini și trecem la ITRE 35. Cine-i pentru? ITRE 35. Împotriva abțineri se respinge. Mai dăm o pagină și trecem la amendamentul i 1. Cine este pentru? Împotriva Abțineri. N-am văzut cum, cum a votat PP-ul. Deci cine este pentru ITRE 1? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. ITRE 2. Cine este pentru ITRE 2? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 acum. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Agri 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge, Agri 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Agri 5 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Bun. Verificăm 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, se respinge. A fost bine că am verificat. Amendamentul 44 devine caduc. 45. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 46 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 47 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Mai dăm câteva pagini și trecem la amendamentul 62. 62, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 64, pentru, împotrivă. Abțineri se, se adoptă. Tran devine caduc. I36, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Agri 10 pentru, împotrivă. Verificăm. Votul pentru Agri 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 66, să votăm? Nu? Trecem la tran 6. cine pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Tran 5 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. Agri 7 pentru împotrivă, abțineri, verificăm. Votul pentru Agri 7. S-a închis votul, se respinge. Agri 8? Nu. Nu, mă scuzați. Mai dăm niște pagini. Trecem la amendamentul 10, nu. Dăm mai multe pagini. Amendamentul 94. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. ITRE 12 pentru, împotrivă, verificăm votul amendamentului ITRE 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Se adoptă. 99. Cine este pentru 99? Împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Tran 8. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 100. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Vot final al acestui proiect de raport astfel modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Domnule Gerbandi, doreți să spuneți ceva? Mi s-a spus. Da, doamnă președinte, acum avem o decizie dificilă de luat dacă să cerem vot privind mandatul. Având în vedere situația, eu am hotărât să nu cer un vot privind mandatul, ceea ce înseamnă că doresc uh, un vot în plenară mai întâi. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Gerbrante. So, the next vote is on... Uh, Trecem mai departe. Produsele de fertilizare marcate CE și modificarea a două regulamente ale Comisiei. Raportoare este doamna Gardini. Votăm, sunteți gata? Începem cu compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207-211 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 209-210 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, verificăm. 209-210, s-a deschis votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 218 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 219 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 220 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 9 pentru, împotrivă, n-ați ridicat mâna încă o dată, pentru 9. Împotrivă, abțineri se respinge. 221-222 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 227 pentru, Împotriva abțineri. Alde nu ridică mâna. Trebuie să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 228 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 14 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 15. S-a închis votul. Se adoptă. treizeci pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 232 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 233 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 234, 235 pentru Împotriva abțineri se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 236. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 237, 38, 39... Cine este pentru acest bloc de amendamente? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 240 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 241 pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 244, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 250, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 254 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 254. Verificăm. Verificăm 254. Se închide votul. Se adoptă. 255 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 256 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 259 Trecem câteva pagini mai departe. 291 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. Uh, putem să verificăm, pentru că cei de la ECR nu au ridicat mână. 291. Erați împotrivă. S-a închis votul. Se respinge. 12 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 292 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 și 293 pentru, împotrivă, abțineri să resping, 294 e caduc, 295 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 299 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 307 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 317-318 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 320 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 321-322 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 324 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 335 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 333 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 336 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 336. S-a deschis votul și aproape s-a închis, s-a închis. Se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 16, S-a închis votul. Se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 345 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 349 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 350-351 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 21 pentru, 22 eh, pentru, 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 361 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri verificăm. Douăzeci și șase.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 Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 362 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 363 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 364 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 365 pentru împotrivă, abțineri. Aș zice că se respinge, dar haideți să verificăm. 365, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 366 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge aceeași majoritate. 367 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 368, 369 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 370 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 371 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 372 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 30 și 373 sunt caduce pentru că l-am adoptat pe 372 la un moment dat, 374 pentru, împotrivă, abțineri, aș zice că se adoptă, dar haideți să verificăm. 374, toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 32 și 375 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 376 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. dăm acum multe pagini până la 430. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Haideți să verificăm. 430. Aproape că s-a închis votul, s-a închis. Se respinge. 429 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 431 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 432-433 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 434 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 435-436, a, era vorba de același bloc. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 443 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis, se respinge. 444 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 451 și 452 pentru, împotrivă, abțineri, 451, 452, haideți să verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 40, 55 pentru. 455 pentru. Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 445 pentru. Împotrivă. abțineri se respinge. 42 pentru, Împotrivă. abțineri. 42 din nou pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 43, 4, 4, 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 44, 447 pentru. Împotrivă. Abțineri se resping. 45, 448 pentru. Împotrivă. Abțineri se resping. 449 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 450 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Se respinge, s-a închis votul, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 463 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 465 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 464 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 466 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 467 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. zece pentru, împotriva abțineri se respinge, 511 pentru, Vreți să verificăm 5-10? Verificăm. S-a închis votul, se respinge. 511 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 513-514 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 512 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 515 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 515. S-a închis votul. Se adoptă 516 pentru, 517, pardon, pentru, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 518 pentru împotriva abțineri se respinge, 519 pentru împotriva abțineri se respinge, 520 pentru împotriva abțineri se respinge, 521-522 pentru împotriva abțineri se resping, 523-524 pentru împotriva abțineri se resping, 525-526 pentru împotrivă, abțineri se resping, 527 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 528 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 529 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 50 și 530 pentru împotrivă, Abțineri se respinge. 530. Verificăm. Ați cerut verificare? Bine. 50 și 530. S-a închis votul. Se resping. 531-532 pentru. Împotrivă. Abțineri se resping. 533 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Nu era clar. Trebuie să votăm din nou. 533 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 51 și 535 pentru, împotrivă, abțineri se uh, resping. 52, 536 pentru, împotriva abțineri se resping. 537, 538 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 53, 539 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 54, 540 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 541 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 56, 542 pentru, împotrivă, abțineri se resping, 543, 544 pentru, împotrivă, abțineri se resping, 545 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 546 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 547 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 548-549 pentru, împotrivă, abțineri se resping, 550-551 pentru, împotrivă, abțineri se resping, 552 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 553 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 555-556 pentru, împotriva abțineri se resping, 554 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 558-557 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 57, 559, 560 pentru, împotriva abțineri, se resping. 58, 561, 562, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 59, 563, 564, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 565, 566, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 60 și 567 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 61 și 568 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 62 și 569 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 63 și 570 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 571 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm la 571. 571 se adoptă. 573 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 572 pentru, ă, e 574 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 575 și 576 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 577 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 578 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 584 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 583 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 585 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 586-587 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 593 pentru, 593 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 68 pentru, împotriva abțineri se respinge. 596 pentru, împotrivă, abțineri se uh, respinge. 597 pentru, împotriva abțineri se respinge. 598-599 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 600 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 603 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 602, 602 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 604 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 605-606 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72-73 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 612 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 613 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 614 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 615 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 616 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Unde suntem? 617 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 76 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 618 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Un vot în bloc de la 619 la 622 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 623 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bloc 624-627 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 628 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 635 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 637 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 636 pentru, împotrivă, se adoptă. 638 pentru, împotrivă, verificăm 638. 638. S-a închis votul. Se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot în bloc 639. Vedeți care este blocul 7. Îl votăm. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 646 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 647 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 648 pentru, împotriva abțineri se respinge. 649, 650 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 650, da? Bun, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. PP, avem vot în plus. Bun, acum S-a închis votul, se adoptă. 651 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 652 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 653 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 654 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 655 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 656 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, am ținut să respinge. 660 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Avem un vot în bloc de la 661 la 664 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 665 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 675 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 676, 677, cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Bloc de la 678 la 681 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 682, 683 pentru, împotriva abțineri se respinge, 684 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 97 pentru, împotriva abțineri se respinge, 685 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 98 pentru, împotriva Abțineri se respinge. 686 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Avem un bloc 687 la 691. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 692 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 693 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 694 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 695 pentru, împotriva abțineri se respinge. 696 pentru, împotriva abțineri se respinge. 697 pentru, Împotriva abțineri, se respinge. Bloc 698 la 702. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 100. Mi-e greu să mă concentrez dacă vorbiți între dumneavoastră. Deci 100. Cine e pentru? O sută pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 703, 704, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 705, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 706, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 707, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 708 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101, 709, 710 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 713 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 714 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 715 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 716, 18, 17. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 719, 20, 21. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 103. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Să verificăm 103. Se adoptă. S-a închis votul. Se adoptă. 722, 723 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 724 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 725 pentru, împotrivă, egr 1 a votat, 725, cine este pentru, împotrivă, 725. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 104 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 726 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 105, 727 pentru, împotriva, țineri se respinge. 106, 728, 729 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, nu votăm, 108 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 730 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 731 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 109 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 110 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 110. S-a deschis 110. S-a închis. Se respinge. 111. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 732 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dăm câteva pagini. La 765 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 766 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 766. L-am votat. 768. 769. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 118. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 770. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. 771 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 119 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 772 pentru, împotrivă. Nu înțeleg. Pentru 7772. Se adoptă. 773 pentru. Împotrivă. Verificăm. 773. S-a închis votul. Se respinge. 774 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 775 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 776 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 777 și 778 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 779 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 780 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 781 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1, 2, 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1, 2, 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1, 2, 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1, 2, 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1, 2, 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1.28 pentru, împotriva abțineri se respinge, 1.29 pentru, împotriva abțineri se respinge, 7.84 pentru, împotriva abțineri se respinge, 7.85, 8.6 pentru, împotriva abțineri se respinge, 7.87 pentru, împotriva <clears throat> se respinge. 788 pentru, împotrivă, se respinge. 789 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 789 se respinge, da. Mulțumesc. Am închis votul aici și a fost respins. 1-3-1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 791 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 794 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 795 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 796 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 797, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 798 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 799, 800 și 801 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 802 și 806 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Să verificăm 802. 802, 806. S-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. 805 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1, 3, 2 pentru, împotrivă. Ce face aici rău? N-am înțeles. 1, 3, 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1, 3, 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 134 pentru, împotriva abțineri se respinge. 807 pentru, împotrivă, se respinge. 135, 808. cine este pentru, Împotriva abțineri, se respinge. 136, 809, cine este pentru, Împotriva abțineri, se respinge. 137, 80, cine este pentru, Împotriva abțineri, se respinge abțineri se respinge, 8-14 pentru, împotriva abțineri se respinge, 1-3-8 pentru, împotriva abțineri se respinge, 8-15 pentru, împotriva abțineri se respinge. 8.12 pentru, împotriva abțineri se respinge. 8.13 pentru, împotriva abțineri se respinge. 8.14 pentru, împotriva abțineri se respinge. 138 pentru, împotriva abțineri se respinge. 815 pentru, împotriva abțineri se respinge. 8.16 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 1.39 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 8.17 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 8.18 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 1.40 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 8.19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 23, 24, 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 26, 27 și fără 28 pentru, împotriva abțineri se respinge. 829-30 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 829-30 pentru, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 142 pentru, împotriva abțineri se respinge. 831 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 832 pentru, împotriva abțineri se respinge. 833, 834 și 35 pentru, împotriva abțineri se respinge. 836, 37, 38 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 839 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 840 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 841 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 8 42 43 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 8-44 pentru, 845 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 846 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84748 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 849 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 850 nu-l votăm, 3 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem la 161 pentru, împotriva abțineri se respinge. 169 pentru, împotriva abțineri se respinge. 170 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri 177 din nou. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 178 pentru. Abțineri împotrivă se adoptă. 179 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 180 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 18182 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 1.83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1.84 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se respinge. 1.85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, se respinge, se corectează doamna președinte. 1.86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1.87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 189 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 190 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 191 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 192 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 193 pentru, împotriva abțineri se respinge, 194 pentru, împotriva abțineri se respinge, 195 pentru, împotriva abțineri se respinge, 196 pentru, împotriva abțineri se respinge, 197 pentru, împotriva abțineri se respinge, 202 pentru, Împotriva abțineri se adoptă, 203 pentru, împotrivă, abține se respinge. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 205 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Puteți spune de la început că vreți să respingeți totul. Bun, votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. trecem la vot pe HIV, AIDS, tuberculoză și hepatita C. Are you ready? Sunteți gata? E mai scurt acest vot. Amendamentul 34. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38, 39 42, 43, 44, toate. Nu, doar 38, 39 în bloc. cine e pentru? Potriva abțineri. Se adoptă și acum 43 până la 45 pentru, potriva abțineri se adoptă. 45 pentru, împotriva abțineri se respinge. 46 pentru, împotriva abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 50. cine pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. 51 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 52 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge.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 Cine e pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 62 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 63 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 64 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 65 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 66 pentru împotriva abțineri se respinge. 67 <clears throat> pentru, împotriva abțineri se respinge. 68 <clears throat> pentru, împotriva abțineri se adoptă. 69 pentru, împotriva abțineri se respinge. 70 pentru, împotriva abțineri se respinge. 71 pentru, împotriva abțineri se respinge. 73 pentru, împotriva abțineri se respinge. 72 pentru, împotriva abțineri se respinge. 74 pentru, împotriva abțineri se respinge. 75 pentru, împotriva abțineri se respinge. 76 pentru, împotriva abțineri se respinge, 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 83 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 80 și 91 pentru, împotriva abțineri se adoptă, împreună cu 85 a fost, 86 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 87 și 89 Deci 88, 87 și 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 88 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 90 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Urmează un bloc care devine caduc, amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 și 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se respinge. 14 pentru, împotriva abțineri se respinge. 15 20 și 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Avem un amendament oral la amendamentul 17. Aveți obiecții să votăm acest amendament cu amendamentul oral? Dacă nu, votăm amendamentul 17 astfel modificat. Cine este pentru? Cine pentru? Împotrivă? abține, Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 și 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru. Împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva abțineri se respinge, 29 pentru, împotriva abțineri se respinge, 32 pentru, împotriva abțineri se respinge, 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot final, electronic, S-a deschis votul. Vom corecta imediat. Mă întrebam dacă e un vot secret. S-a închis votul. Se adoptă. Bun, gata. Am terminat. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Astfel să încheiat voturile. Ok, let's continue. Haideți să continuăm. Scuze pentru întârziere. Ultimul punct de pe ordinea de zi este discutarea unui proiect de raport al doamnei Gerling referitor la um, menținerea actualei limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației uh, dau cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Toți membrii comisiei cunosc cadrul, nu voi reveni, dar doresc să spun totuși câteva lucruri. Aproximativ 1,3% din emisiile globale de dioxid de carbon uh, se datorează aviației cu creșterea traficului de în următorii 30 de ani, emisiile ar putea crește cu 300 până la 700% până în 2050 dacă nu se face nimic pentru a limita această creștere. Creșterea măsurii bazate pe piață ca un coș de măsuri pentru a face față impactului asupra schimbărilor climatice ale aviației a făcut obiectul agendei OACI în ultimii ani la 37-a sesiune a adunării generale în 2010. OACI a hotărât uh, ca din 2020 să se limiteze uh, aceste emisii, s-a început să se lucreze uh, la măsuri pentru a atinge acest obiectiv. Pe 6 octombrie anul trecut, la 39-a sesiunea adunării generale s-a adoptat rezoluția 393. E vorba de o schemă de compensare și reducere emisiilor de dioxid de carbon pentru aviația internațională Corsia. Deci, dacă se depășesc uh, emisiile care sunt considerate limita uh, acceptată, va trebui să cumpere cote de emisii pentru a compensa. Um, Cota de referință este o medie uh, a emisiilor din ultimii ani. Uh, trebuie să, trebuie să simuleze ameliorarea tehnologiilor și a operațiunilor pentru a se ajunge într-un cadru durabil pentru aviație și până la urmă la scăderea jumătate a emisiilor nete de dioxid de carbon până în 2050 față de nivelurile din 2005. Toate statele membre ale Uniunii Europene au participat la această schemă încă de la început UACI încă trebuie să dezvolte instrumentele de până aplicare uh, pentru intrarea în vigoare a Corsia în 2021. E vorba de monitorizare, raportare și alocarea emisiilor, criteriilor uh, de uh, folosire a cadrului și statele vor trebui să aplice schema la nivel intern. Apoi vor, vor fi trei faze. Faza pilot 2021-2023 și în prima fază 2024-2026 65 de țări voluntare vor participa. În a doua fază, din 2027 până în 2035, vor participa toate statele, cu excepția țărilor cu activități aviace minime. Și dacă schema își va atinge obiectivele, aproximativ 80% din emisiile peste nivelurile din 2020 uh, vor fi compensate conform Corsia între 2021 și 2035. Acordul prevede o revaluare la 3 ani uh, pentru a prevedea alinierea cu obiect obiectivele privind clima ale Convenției Cadru 1 supra schimbărilor climatice și cu obiectivele acordului de la Paris. S-a recunoscut impactul emisiilor uh, aeriene asupra schimbărilor climatice pentru a stimula companiile pentru a funcționa mai eficient. În 2008, Uniunea Europeană a adoptat legislația extinderii sistemului ETS la emisiile pentru zborurile uh, Uh, spre Uniunea Europeană și din Uniunea Europeană și în cadrul Uniunii Europene. Uh, hotărârea a fost considerată compatibilă cu dreptul internațional de curte de Justiție, dar o serie de țări terțe și companii din țări terțe s-au opus acestei legislații, au spus că un, uh, o schemă regională vor distorsiona concurența, de aceea pentru a sprijini angajamentul OACI pentru de, dezvoltarea unei resurs bazate pe piață, Uniunea Europeană a limitat temporar domeniul de aplicare al UE ETS pe, la zborurile în cadrul zonei economice europene până în 2016. Fără modificarea directivei UE ETS, această limitare nu s-ar mai aplica și s-ar reveni uh, la nivelurile din 2008, așa numitul snapback, revenirea la obligațiile din 2008. Comisia a răspuns la acordul Corsia de la OACI în, în februarie 2017 și a propus menținerea derogării actuale și după 2016 o nouă evaluare a sistemului UETS va fi făcută de comisie și se va pregăti, comisia va pregăti un raport, dar nu se știe când. Când OACI va oferi mai multă claritate legătură cu conținutul măsurilor necesare pentru a pune aplicare Corsia și uh, Um, în ce măsură vor participa țările terțe. Se de asemenea importanța unui acord rapid al colegiuitorilor, a Parlamentului și Consiliului, de preferință înainte de sfârșitul anului, pentru a asigura claritate juridică și um, respectarea sistemului UETS. Proiectul meu de raport. Ce spune proiectul meu de raport? Spre diferit de comisie. Eu sunt de acord cu abordarea comisiei. Cred că e corect să oferim uh, schemei Corsia posibilitatea de a obține rezultate, dar cred că trebuie să punem condiții pentru punerea în aplicare a acestuia. Și tocmai asta spune raportul meu. Deci, întâi, pentru a fi consecvenți cu legislația actuală. Cred că această derogare trebuie să fie limitată în timp și trebuie să expire înainte de intrarea în, uh, în aplicarea Corsia în 2021. Apoi, cred că trebuie să stabileze o dată de publicare la 1 ianuarie 2019 pentru proiectul de raportul de până aplicare al Comisiei. Deci trebuie să existe un termen. Și în al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că Comisia va, va face la timp propuneri ca reacție a acestui raport prin punerea în aplicare. Deci avem nevoie de un, dat, de un termen și pentru raport și pentru propunerile făcute în urma acestuia. Acum, în ceea ce privește raportul în sine, el stabilește condițiile pentru viitoarea legislație UETS. Eu cred că trebuie să stipulăm principalele elemente tehnice, ele nu pot să nu fie specificate. Raportul cred că trebuie să examineze nivelul de ambiție a Corsia în comparație cu sistemul UETS. Cred că este un element foarte important. Pentru mine, principiul este că nu trebuie să accepte un nivel al ambițiilor mai scăzut decât cele actuale. Deci dacă continuăm cu UETS, trebuie să ne asigurăm că ceea ce înlocuiește sistemul va duce la și mai multe economii de uh, dioxid de carbon. Trebuie să evaluăm, să, în raportele să evalueze eficiența, dar uh, să se analizeze și nivelul participării țărilor terțe, metodologia, uh, um, amenzilor pentru nerespectarea obligațiilor, transparența, standardele de monitorizare, raportare și verificare și reguli consecvențe pentru folosirea biocarburanților, ceea ce nu se întâmplă astăzi. Raportul de pune aplicare va permite astfel Comisiei și colegiuitorilor să se asigure că se respectă standardele de mediu din sistemul UE ETS. Sunt preocupată mai ales de transparență. Știu că mulți deputați care au participat alături de mine la vizitele acestei comisii la OACI, la vizita acestei comisii la OACI anul trecut, au, exper, au exprimat probleme legate de obținerea de informații, mai ales în legătură uh, cele de la comitetul tehnic, care are acorduri de nediseminare a informațiilor. În calitate de observator, Uniunea Europeană nu are dreptul să știe deloc ce se întâmplă la aceste reuniuni. Pentru că cei care participă la ele au promis să nu disemineze informațiile. E un lucru dificil pentru că acolo s-au ales să se uh, creeze standardele Corsia. Deci, iată, ne aflăm într-o poziție delic- uh, dificilă, delicată și acest uh, subiect trebuie abordat în raport și am încercat să fac și eu prin unele dintre amendamentele mele. Deci, pentru mine, transparența este esențială. Aș dori să abordez capacitatea sistemului Corsia de a obține economiile de dioxid de carbon pe care le așteptăm. Întâi, trebuie să facă monitorizarea combustibililor. Corsia folosește un, o metodă de monitorizare a combustibilor mai flexibilă decât se permite astăzi uh, în sistemul de aviație UETs. Există așa numitul concept uh, al orei bloc, iar în sistemul UETs cerem consumul real de Combustibil, E posibil să se comunice aceste date. În ceea ce privește transparența, bineînțeles, lucrurile mm, încă nu au fost finalizate, dar eu cred că dacă dorim mai multă transparență, trebuie să se aprobe acest aspect pentru a obține încrederea populației în noul sistem ceea ce privește combustibilii alternativi, sistemul ETS um, cere o monitorizare a combustibilului alternativ folosiți la nivel de aeroporturi. Corsia nu va avea această condiție, din așa cum arată sistemul deocamdată, având în vedere că combustibilii alternativi sunt o chestiune foarte importantă, inclusiv pentru ACI, în, printre măsurile propuse, cred că Trebuie să cerem mai multă transparență și un mecanism de raportare mai clar în legătură cu acest aspect. În legătură cu registrul sau înregistrarea, sistemul UE ETS are un registru central accesibil public pentru uh, a identifica uh, informațiile. În cadrul Corsia nu s-a prevăzut așa ceva, deci riscă să apară dificultăți și în legătură cu acest element și mai există problema juridică că sistemul ETS e foarte simplu, se bazează pe dreptul european, iar Corsia se bazează pe o convenție internațională. Și trebuie să ne asigurăm că aceste diferențe vor funcționa cumva între ele. Deci, îmi pare rău că pun o etichetă asupra acestei uh, probleme, dar regulile pentru Corsia sunt încă în curs de elaborare. Vor fi discutate la reuniune tehnică a OACI în a doua săptămână din iunie. Ideea este că se va propune un proiect de text care va fi trimis Consiliului OACI în septembrie și apoi sperăm că acesta va fi adoptat. Deci, în toamna acestui an vom avea o imagine mai clară a ceea ce ne va propune OACI și sperăm că vom vota în plenar acest raport cam în același timp. Deci există dificultăți legate de calendar, dar sper că colegii vor fi de acord cu mine că e foarte important să um, acționăm în paralel cu procesul de la ICAO de, de la OACI, mă scuzați. Um, mă opresc aici, chiar dacă aș mai, mai fi și altele de spus, îi ascult acum pe colegi. Mulțumesc. Acum raportorii din umbră, mai întâi domnul Lize. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc lui Julie Gerling pentru acest uh, proiect de aviz. Uh, traficul aerian e foarte important, pe plan economic important pentru noi toți. Aviația este un subiect important și unor chiar plăcut, însă, din păcate, avioanele emit încă foarte mult CO2. Și cifrele clarifică amploarea acestui fenomen. Dacă cele 129 de state, dacă calculăm cele 129 de state ale acordului de la Paris, fără China și SUA, ci toate celelalte, aceste state la oaltă au uh, tot atâtea emisii cât uh, tot traficul aerian global. Și aici intră state ca Ungaria, Finlanda, Singapore, Suedia, nu sunt doar state insulare. Dacă cuiva ar veni ideea să spună Ungaria, Finlanda, Singapore, Suedia și uh, alte 124 de state nu au atât de multe emisii, ar trebui să uh, fim mai uh, generoși, să ne dăm seama însă că este așa. Aceste state uh, sunt state industrializate și au emisii importante, însă totalitatea lor uh, reprezintă tot atât cât emisiile din aviație în totalitate. E important deci să acționăm. Parlamentul European s-a exprimat uh, în raportul său. Am spus că nu suntem mulțumiți de situația de până acum. Este clar și sigur că este nevoie de o discuție. Trebuie să revenim la un ITS european cu un domeniu de aplicare complet. Uh, după cum uh, știți, în ultimii ani se spunea că nu e vorba doar uh, de politica uh, ecologică, ci că e vorba și de politica concurenței și că întreprinderile europene, companiile europene trebuie să aibă o șansă. Însă eu cred că e uh, mult mai grav de atât. Avem un proces internațional început, cel puțin care se îndreaptă în acest sens, și avem prevederile OACI pe care trebuie să le respectăm. De aceea eu susțin cu tărie textul lui Julie Gerling care pornește de la propunerea comisiei, dar uh, o precizează în așa fel încât Stop the Clock să meargă până în 2020, să nu fie limitat, uh, să nu fie nelimitat, mă scuzați, extins nelimitat, ci să meargă până în 2020 și după aceea să mai vedem. Eu mi-aș dori formulări mai precise în ceea ce privește așteptările noastre și condițiile în care suntem pregătiți să mai, pregăt- să mai prelungim în 2020 acest stop the clock. Uh, și se uh, spune că ar trebui ca zborurile continentale să fie excluse pe termen lung. Uh, Julia a pus aici o întrebare foarte corectă și anume cât, pentru cât timp uh, Știm ce se întâmplă în SUA, însă ce va, urma, ce va urma în următorii trei ani. Și dacă statele industrializate participă, uh, atunci de ce să nu includem și aceste zboruri în UETS? Uh, pentru că situația mondială va fi cu totul alta, dacă pot să mă exprim așa. Aceste derogări sunt o cutie a Pandorei și trebuie să fim foarte atenți să vedem ce înseamnă pentru industrie și ar trebui să fie clar, uh, cel puțin, că este uh, nevoie de o calitate garantată a aviației. Și pentru asta avem nevoie de formulări precise. Dacă limita este 2020, trebuie să fie clar și ce se poate întâmpla după aceea în legătură cu zborurile intercontinentale. Cred că există un acord larg cu privire la faptul că în Uniunea Europeană ITS-ul trebuie să rămână, uh, și nu doar să rămână, ci să rămână pe uh, o durată lungă. Parlamentul, la raportul lui Ian Duncan, s-a pronunțat uh, într-o, cu o majoritate foarte largă pentru includerea din 2021 a traficului aerian în ETS, cu ambiții uh, mult mai mari decât până acum. De la Comisia TRAN, colegul coordonator PPM a transmis un argument important și anume că în Europa se vorbea de concurența între aviație și traficul feroviar, însă traficul feroviar este inclus în ITS. Deci, uh, uh, dacă excludem uh, aviația și includem sectorul feroviar, nu este în interesul mediului și vă rog să vă gândiți bine, vreau să rog Comisia să acționeze, pentru că dacă Consiliul și Comisia nu se mișcă pe acest punct, nu avem ce face. Aș vrea să mai adaug ceva, un punct uh, care ne preocupă la PPE și pe care aș vrea să-l prezint uh, și să-l subliniez. Dacă vom uh, împovăra uh, sectorul uh, dacă sectorul aviației va continua să emită foarte mult în Europa, vor avea de suferit și alte sectoare industrializate care au emisii importante, cum ar fi sectorul cărbunelui și oțelului, în care se practică uh, delocalizarea emisiilor de carbon și vreau să-i rog pe colegi să se gândească la o repartizare a poverii mai corectă între aviație și sectoarele acestea industriale pentru a împiedica delocalizarea uh, emisiilor de CO2. Și uh, vreau să vă amintesc uh, celor care sunteți împotriva ETS că fără acest sistem de schimb de cote de emisii nu vom reuși să ne îndeplinim uh, obligațiile asumate prin acordul de la Paris. Este clar că nu se poate așa ceva. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Thank you. Um, and thank Domnul Davos. Mulțumesc, mulțumesc raportoarei și domnului Lize pentru comentariile de până acum. Cred că poziția e destul de clară. Eu vreau să intru în detaliu în legătură cu rezervele S&D, în legătură cu măsurile Corsia. Ca să plasez această idee în context, e vorba de o uh, industrie care reprezintă o mare parte, e responsabilă de o mare parte a gazelor uh, cu efect de seră. Iar estimările OACI ne arată că aceste emisii se uh, vor mări de patru ori până în 2050 față de 2010. Acesta este un risc care subminează eforturile UE în domeniul uh, combaterii emisiilor de gaze cu efect de seră și, mai mult decât atât, eforturile globale uh, reprezentate în acordul de la Paris. Trebuie să ne asigurăm, deci, că Corsia este la înălțimea ETS-ului uh, european. M-am bucurat și eu și alții, ne-am bucurat foarte mult că OACE a ajuns la acest acord și am fost împreună cu raportoarea, desigur, la OACI anul trecut. Și sigur că este un sentiment de realizare faptul că s-a, realizat, că s-a făcut acest acord, însă mm, e clar că e nevoie de mai mult decât atât. Corsia, spre deosebire de ITS, nu promovează reducerea emisiilor în sine. Este un obiectiv mm, menit uh, să uh, trateze nivelul emisiilor de dioxid de carbon din 2020. Nu se referă deloc la uh, nivelurile dinainte. Deci vor putea fi cumpărate credite de compensare pornind de la nivelul de referință din acea perioadă. Sigur că noi înțelegem că creditele trebuie să fie în centrul acestui sistem, însă din păcate, avioanele nu pot încă să zboare cu emisii foarte reduse. Sigur că se fac progrese tot timpul, tehnologia evoluează, dar haideți să fim sinceri. Av motoarele avioanelor nu au evoluat foarte mult de când au fost introduse în aviația civilă după al doilea război mondial. Deci trebuie să acceptăm că compensarea va fi marea modalitate de reducere a emisiilor. Scuze. Problema este cum se vor face aceste compensări, cât vor fi de eficace și cum vor fi făcute publice. OACI nu a stabilit încă criterii pentru uh, aceste compensări, și după cum uh, spunea și raportoarea, procesul de stabilire a regulilor nu e nici transparent, nici public. Uniunea Europeană este observator, nu face parte din discut, nu este implicată ca partener în discuție. Vor mai fi și alte domenii, uh, au mai și fost și alte domenii în care industria a uh, influențat pe ușa din dos stabilirea regulilor dacă ne gândim la sectorul automobilelor, vedem ce s-a întâmplat și e clar că acolo, printre decidenți, au fost um, actori insuficient de diversi. E clar că dacă aviația va interveni, regulile nu vor fi făcute în interesul public. Trebuie, desigur, să fie reprezentat sectorul aviatic și să aibă un cuvânt de spus în legătură cu ce poate să facă și ce nu pentru a-și reduce emisiile, Însă OACI nu este un forum suficient de transparent pentru a uh, garanta o reprezentare a interesului societății în general. Vom uh, urmări uh, lucrările OACI și trebuie să subliniez și că Direcția Generală Climă a analizat mecanismul pentru o dezvoltare curată din SUA și a constatat că 73% din creditele de compensare emise prin acest mecanism din, între 2013 și 2020, probabil, citez, nu vor duce la emisii reale și eficiente ale emisiilor. Deci dacă la nivelul OACI se iau uh, decizii pentru a se reduce emisiile care uh, seamănă cu cele din SUA, putem să ne punem întrebări serioase în legătură cu uh, compensările acestea orice diluare a ambițiilor pentru zborurile intraeuropene și ideea ca Corsia să înlocuiască ITS după 2020 uh, ar fi un lucru dăunător pentru atingerea obiectivelor noastre de reducere a uh, emisiilor de CO2. Vreau să vă amintesc că în rezoluția Parlamentului privind punerea în aplicare a acordului de la Paris, am spus că orice modificare a legislației existente privind includerea aviației în UE ETS nu se poate face decât uh, dacă mecanismul bazat pe piață, cum, spunea, cum se numea Corsia pe vremea aceea, va fi ambițios și capabil să fie la înălțimea ETS. Dacă nu vom face același lucru uh, și nu-l vom exprima și în raportul acesta, ne vom încălca propria rezoluție. Ar mai fi multe de spus. După cum spuneam, există un acord între grupurile politice, însă trebuie să ne concentrăm specific pe calitatea compensărilor făcute. Mulțumesc. Thank you. Now, um... Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Mulțumesc lui Julie Gerling, raportoarea noastră care a prezentat un proiect de text puternic care va reprezenta cu siguranță o bază bună de pornire. M-am trezit azi dimineață uh, și am auzit uh, știrea că sectorul industriei uh, oțelului din Uniunea Europeană a trimis o scrisoare prin care spuneau că sigur că pe interesează politica de mediu, însă uh, ITS-ul discutat uh, acum merge mult prea departe pentru industria siderurgică. Deci ei zic, da, bine să fie o politică pentru mediu, dar nu pentru noi. Același lucru s-ar putea spune și pentru sectorul îngrășămintelor și pentru industria cimentului. Dacă discuți cu sectorul industrial, mesajul va fi totdeauna același. Da, noi ținem mult la politica de mediu, dar în sectorul nostru e altfel. Noi nu putem să ne reducem emisiile. La fel și în ceea ce privește aviața aviația și un copil de 5 ani înțelege că dacă așa o să procedeze toate sectoarele industriale, nu o să uh, atingem niciodată obiectivele pe care ni le-am stabilit, nici uh, la Paris, nici intern în UE. Deci uh, e imposibil. Trebuie să facem ceva. Dacă rămânem în scenariul de la Paris, cum doresc mulți, avem patru ani la dispoziție ca să ne reducem emisiile iar uh, aviația vorbește doar despre o creștere neutră din perspectiva carbonului, nici măcar nu pomenește reducerea emisiilor și știm cu toții cât de necesară ar fi aceasta. Cu toate acestea, eu am da, spus un da uh, precaut la uh, acordul OACI de la moral, însă mai rămân multe semne de întrebare. Eu cred că Julie a spus, a făcut bine când a ales uh, să aibă o abordare precaută față de OACI. Am multe întrebări pe care le-au menționat și alții. Ce se întâmplă acum la OACI? Cum, uh, cum funcționează punerea în aplicare a Corsia? Care este situația actuală atunci când vorbim despre uh, regulile internaționale privind monitorizarea și raportarea, ce se întâmplă cu registrele, ce se întâmplă cu compensările pe care le-au menționat mulți înaintea mea. Sunt elemente cruciale, absolut cruciale. Și cifrele menționate de uh, colegul nostru Seb Dance sunt uh, incredibile în ceea ce privește sistemul uh, ONU. Deci, uh, întrebările pe care vreau să le adresez comisiei uh, Uh, sunt menite să, obținem, să ne ofere mai multă claritate în legătură cu ce se întâmplă acum, nu doar la OACI, și la nivel național în cele 66 de state care și-au luat angajamentul de a face mult pe plan național. Ce fac? Redactează legislație națională pentru ca Corsia să devină realitate? Cum să interpretăm rezervele emise de anumite guverne, mai ales de China, în uh, ceea ce privește creșterea neutră în, din uh, perspectiva carbonului? Cred că trebuie să fim foarte precauți noi, Uniunea Europeană, în acest dosar și în același timp să avem poate încredere în OACI, însă la modul foarte precaut și să facem presiuni constant. Mulțumesc! Thank you now, uh, Madame Kilion. Mulțumesc, doamna Kilönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportööri Kirlingille. Mulțumesc. Mulțumesc colegei noastre pentru munca sa. Acest dosar este unul foarte important. Aviația crește constant, deci uh, și emisiile sale de uh, dioxid de carbon au un impact tot mai mare. Are, um, a, acest lucru are și un impact asupra uh, pieței biocombustibililor și dezvoltării acesteia pe viitor. Este și o problemă socială. Cum vom reuși să ne dezvoltăm sistemul de transport uh, destul de fragmentat? Pentru că ar trebui să fie dezvoltat uh, în sens multimodal. și uh, să încercăm poate să mai și reducem nevoile de transport, însă tendința pare să fie contrară atât în uh, aviație cât și în transportul maritim. Și mă îngrijorează mesajul pe care îl primim din partea transportului feroviar. Transportul uh, de categorie grea, nu se mai face atât de mult uh, pe calea ferată și multimodalitatea începe să dispară. Deci, uh, e clar că e mult de lucru. În ceea ce privește OACI, aș vrea să spun că avem anumite așteptări, am dori ca OACI să fie disponibilă, uh, să pregătească soluții, însă am uh, luat o decizie aici, la Comisia ENVI, în legătură cu emisiile din uh, transportul maritim internațional și acolo ne-am uh, propus niște obiective de acțiune. Eu sunt dispusă să am în vedere o poziție similară și aici. În ceea ce privește aviația internațională. Pentru că dacă OACI nu reușește să ia decizii pe termen scurt, atunci nu vom uh, realiza uh, reducerile de emisii așa cum ne-am angajat prin tratatul, prin acordul de la Paris. M-am gândit la câteva lucruri pe baza raportului Girling, la câteva idei. de exemplu, o platformă de cooperare, o platformă de schimb de bune practici, de uh, instrumente inovatoare, care să stimuleze activitățile cu emisii reduse de uh, CO2. Statele membre au astfel de cunoștințe, însă de obicei practicile nu sunt transmise sau nu există modalități de a face schimb de bune practici. Vânzarea de credite de compensare uh, trebuie discutată. Oare banii sunt uh, puși într-un fond sau sunt utilizați pentru ceva? Cred că banii ar trebui să fie folosiți pentru a se promova eficiența energetică și inovarea. ca să obținem un uh, model cu emisii mai reduse de carbon pentru sectorul transporturilor. Trebuie să fim atenți la faptul că sunt multe măsuri pe care le-am putea lua în Uniunea Europeană care ne-ar putea permite să reducem emisiile din sectorul aviației. De exemplu, am putea să implementăm cerul unic european mult mai rapid și ar trebui să o facem, pentru că uh, cerul european fragmentat nu este un lucru bun uh, din perspectiva emisiilor de CO2 în Uniunea Europeană. Deci trebuie să ne facem curățenie și la noi în ogradă. Și uh, știu că suntem cu toții activi în Uniunea Europeană, însă am putea face mai mult, chiar, dacă, chiar în domenii care nu țin atât de mult de envi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Eichhout! Mulțumesc! Mă bucur că este unanimitate atât de puternică aici în sală. E bine de știut, pentru că avem nevoie de o poziție puternică a Parlamentului. Aș vrea să mai amintesc câteva lucruri importante. În primul rând am o întrebare pentru Comisiei, pentru că cu toții ne prefacem că Corsia este un acord internațional susținut de toată lumea. Și de fapt știm că există state mari care uh, au rezerve. Unele, nu atât în față de Corsia, ci față de obiectivul OACI. Sunt state ca uh, Brazilia, India, China, Rusia, obiectivul de reducere a emisiilor după 2020. Ce înseamnă asta? Ar fi bine să ne spună Comisia cum evaluează situația, pentru că ar fi esențial ca să știm ce așteptări să avem față de un instrument cum este Corsia. Dacă nici uh, statele mari nu sunt de acord cu obiectivele, înseamnă că Corsia e un instrument care nu poate să atingă nici măcar un obiectiv foarte lipsit de ambiție. Deci aș vrea să rog uh, Comisia să ne spună cum vede acest lucru înainte de a încerca să găsim o soluție europeană. În rest, doresc să-i mulțumesc doamnei Gerling pentru că a preluat ceea ce mai adoptase în raportul Duncan, cred că e logic, Sigur că noi, verzii, am vrea să mergem mai departe și vom propune licitații de pline, nu limitate. Deocamdată, pentru zborurile intra-UE nu există de a emisiilor de carbon și în ceea ce privește aviația internațională, pentru noi e foarte clar că putem lucra până în 2020, dar știm că după 2020 Europa va trebui să-și ia propriile măsuri ceea ce înseamnă punerea în aplicare a Corsia în cadrul ETS. Și asta va fi propunerea noastră, pentru că noi nu considerăm că există niciun motiv să mai facem încă o dată stop the clock și apoi să trecem la aceeași discuție, iarăși să ne dăm seama că OACI nu face nimic și că trebuie noi să luăm măsuri. Ca să evităm această repetare, mai bine facem uh, cum am spus. Ultimul punct pe care vreau să-l menționez se referă la emisiile care nu sunt de CO2. E un subiect foarte important pe plan științific și mă bucur că raportoarea s-a legat de subiect. Dar mă deranjează puțin poziția Comisiei, pentru că noi vorbim despre impactul non-CO2 al aviației de acum 8 ani. Subiectul a fost uh, Uh, dat deoparte la negocierile din 2008 și Comisia a promis că va, se va reveni la el. Noi știm că există aceste emisii și știm că impactul aviației, dacă includem și emisiile non-CO2, este dublu. Nu este tot una când uh, o, o centrală siderurgică emite emisii și când un avion emite noxe de la uh, altitudine mare efectul este mult mai grav în al doilea caz. Trebuie să luăm măsuri și să ne asigurăm că se aplică un factor de multiplicare ca să acoperim întregul impact al sectorului aviației și nu doar uh, emisiile de CO2. Și comisia ar trebui să-și îndeplinească promisiunile din 2008. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, doamna Dornano, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru proiectul de raport. Nu pot decât să fi de acord cu dorința de a reduce gazele cu efect de seră, în special cele care provin din sectorul aviatic. Sunt de asemenea de acord cu observațiile făcute în ceea ce privește emisiile de particule de sulfați, oxizi de azot, vapor de apă la mare înălțime. Grupul nostru însă se opune încliderii sectorului aviatic în sistemul european pentru schimbul cu cod de emisii, pentru că acest lucru ar avea un impact asupra competenței Organizației Aviației Civile Internaționale. Nu suntem împotriva unui mecanism aplicat la nivel global, la piețe globale, dar nu Uniunea Europeană trebuie să hotărască acest lucru unilateral. Cu atât mai mult cu cât aviația este un sector unde concurența este extrem de ridicată și companiile uh, noastră națională se confruntă cu concurențe uh, inechitabile din afara statelor membre. În uh, ICAO avem 191 de state și, prin urmare, nu sunt de acord nici cu voința de a uh, prezenta la licitații 50% din cota începând cu 2021 pentru a reduce cantitatea de cote alocate operatorilor aerieni și la fel și cotele livrate gratuit și obligația de a publica în detaliu aceste informații. În ceea ce privește veniturile din licitarea cotelor, acestea trebuie să fie uh, gestionate de state. Statele hotărăsc dacă folosesc banii pentru a combate schimbările climatice noi și statele terțe. Juridic vorbind, nu vreau uh, ca prin acte delegate Comisia să poată stabili modalitățile detaliate de efectuare a licitației. În ceea ce privește statele și operatorii aerieni, există anumite părți din text care par să stabilească funcționarea și calendarul ICAO. Vreau să vă reamintesc de asemenea că este vorba despre o autorizație care depinde de Națiunile Unite, deci este cel puțin la fel de legitimă ca unul, dacă nu și mai mult. Thank you. That concludes the list of uh, shadows. Mulțumesc. Aici se încheie lista raportorilor din umbră. Alți vorbitori, doamna Foster. Mulțumesc, doamna președintă. O dezbatere foarte interesantă deocamdată, dar cred că trebuie să uh, ne conectăm un pic la realitate, pentru că nu există un sistem ETS pentru aviații care să fie respectat de statele terțe. Asta există dacă reușim să facem o schemă globală, un sistem global. Deci, practic, nu asta este deloc poziția noastră. Cred că suntem cu toții de acord, într-o anumită măsură, că trebuie să oprim ceasul și Există amendamente în raport care sunt prea limitative și trebuie să permitem CAPE să-și continue activitatea. Să stabilim criterii, să solicităm detalii, Deși am așteptat câțiva ani până când um, erau, se presupunea că trebuie să vină cu un plan și nu s-a întâmplat. Trebuie să luăm de asemenea în considerare faptul că există 191 de state semnatare ICAO și, deși UE este un bloc puternic și suntem pionieri în multe domenii, trebuie să înțelegem că există 165 de state terțele căror poziții trebuie luate în considerare. Dacă nu și nu reușim să ajungem la o rezoluție, nu vom avea o schemă globală și nu vom putea să impunem schema ETS UE asupra operatorilor terți, pentru că n-am reușit asta nici în ultimii 10 ani. De asta suntem astăzi aici. Și de asta trebuie să ne adresăm ICAO pentru a vedea dacă putem prezenta idei referitoare la modul în care lucrurile pot continua. Câteva alte aspecte. Da, e bine să vorbești despre uh, implicarea în cu votul de confidențialitate ICAO și așa mai departe. Dar trebuie să înțelegem că ICAO este ceea ce este și nu putem decât spera să avem un bun dialog și bune informații prin comisie. Sprijin propunerea comisiei în totalitate, cum sprijin și ce a făcut doamna comisar. Cred că are a lizat foarte multe lucruri, a reprezentat foarte bine Uniunea la nivelul respectiv. Trebuie să fim foarte atenți și cu privire la modul în care vrem să gestionăm aceste venituri. Este ambigu să susții că odată ce ai venituri undeva pe viitor la statele membre pe care le iei de la liniile aeriene, le poți arunca în aceeași rolă cu alte venituri pentru schimbări climatice. Nici vorbă toate veniturile colectate astfel trebuie să fie folosite exclusiv pentru spațiu aerian, cercetare și dezvoltare, pentru a ne asigura că lucrurile pot evolua. Și în încheiere, vreau doar să mai spun că n-are rost să sperăm că vom regurgita acest sistem ETS. Poate că asta vrea comisia, dar nu se va întâmpla asta pentru că nu cred că ne vom alege cu vreo schemă. În Regatul Unit, probabil că nu vom fi aici, nu vom fi aici peste câțiva ani, deci vom fi un stat terț. Însă eu v-aș spune pentru cei rămași, întotdeauna e mai bine să fiți prudenți și să fiți foarte atenți la ce vă doriți, pentru că avem cea mai bună ocazie de a prezenta o poziție care să fie partajată în întreaga lume, inclusiv China, SUA și alte țări. Și asta e o cea mai bună ocazie. Cam atât. Și motivul pentru care am mers în ICAO, pentru că grupuri cum ar fi socialiști, PP, UECR, în Comisia Transport, au spus că, după părerea lor, asta este cea mai bună cale de urmat. N-ajungeam nicăieri. Și sigur, am recunoscut eforturile domnului Lize, dar în politică, unor trebuie să fii de acord să ai poziții diferite și trebuie să ai o portare practică să rezolve lucrurile în Montreal și să sperăm că în viitor se va ajunge la o concluzie. Mulțumesc. Comisia acum. Doamna Graf este alături de noi. Aveți cuvântul. Yeah, okay. Um, thank you, thank you, Ms. Uh, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim și doamnei Gerling pentru proiectul de raport. Și mulțumim și pentru eforturile făcute de a include toate elementele ETS care țin de aviație în acest raport, din perspectiva raportului Duncan privind revizuirea ETS. Mulțumim și raportorilor din umbră. După cum știți, propunerea Comisiei vine după adoptarea la adunarea ICAO de anul trecut a rezoluției privind Corsia. În ciuda faptului că nivelul de ambiție este mai scăzut decât am stabilit noi, totuși este o evoluție apreciată pentru a discuta chestiunea emisiilor din aviație la nivel global. Lucru apreciat cu atât mai mult cu cât s-a făcut după adoptarea acordului de la Paris COP21, acordul fiind sub obiectivul stabilit și confruntat cu un nivel tot mai crescut de emisii din traficul aerian. În această dimineață, unul dintre primii pași a fost adoptarea rezoluției, care acum trebuie să fie suplimentate de o serie de elemente care vor putea evalua eficacitatea și integritatea schemei. Vorbesc despre foaie de parcurs care se negociază la ICAO în momentul de față și care va fi element cheie în ceea ce privește eficiența și integritatea întregului sistem vorbim despre MRV, vorbim despre eligibilitatea unităților, registre, nevoia de a elimina dubla contorizare, toate aceste lucruri fiind extrem de importante. Transparența este de asemenea un element cheie, după cum știți cum tot, cu, știm cu toții cum funcționează schema și acest lucru este relevant în toate elementele pe care le-am menționat. Deci acesta este mesajul pe care îl transmitem foarte clar la Montreal. Și acum să mă întorc la întrebarea ce se întâmplă în Montreal. Montreal. Moral, aceste negocieri sunt în curs de derulare în momentul de față la nivel de experți. În curând vor trece la un nivel politic în grupul director CAPE și cred că putem spune că s-au înregistrat progrese pe anumite aspecte importante și că multe elemente cheie pentru noi încă mai sunt deschise și pot reprezenta provocări. Deci e foarte important să transmitem un mesaj foarte puternic noi, europenii, pentru calitate și, sigur, și în ceea ce privește eligibilitatea unităților și aspecte care țin de compensații foarte importante. Este foarte impo- dificil deocamdată să ai o imagine clară cu privire la pozițiile partenerilor cheie în acest proces, pentru că, așa cum am spus, discuțiile au loc la nivel de expert. Au fost unii care n-au spus prea multe, cum ar fi China, și știu că am prezentat o rezoluție după adunare pe subiectul neutralității carbonului după 2020, dar și cu privire la legitimitatea ICAO de a se implica în subiectul acesta al legibilității unităților. Alții sunt destul de vocali, cum ar fi Brazilia, care contestă discutarea acestor chestiuni în ICAO, sau cel puțin impunerea lor ca standarde, și pe de altă parte insistă foarte mult pe biocombustibil. Probabil că va trebui să mai așteptăm un pic ca să înțelegem dacă și cum aceste țări vor implementa aceste lucruri în legislația lor. Probabil vor aștepta finalizarea procesului SAP înainte să facă acest lucru și cred că e momentul să știm ce se va întâmpla și dacă țările respective își vor respecta angajamentele de la Montreal și dacă da, cum. Deci, avem acest manual cu reguli și implementare la nivel național care contează. Propunerea comisiei ia în considerare acest context, ați observat, și urmărește facilitarea activității din ICAO și pentru aceea am hotărât să extindem domeniul și să avem aceeași abordare ca și în pregătirea pentru adunare și să oprim din nou ceasul. Și pe de altă parte propunem să avem o revizuire odată ce e foarte clar cum nu va fi implementată Corsia. Deci, ăștia ar fi doi pași. Cei doi pași pe care îi propunem. Și, încă un element important de subliniat, pe care cred că îl cunoaștem cu toții, dar în orice caz pentru noi este important, nevoia de a adopta propunerea foarte repede. După cum știți, dacă nu se adoptă oficial la timp, în mod automat ne întoarcem la aplicare totală cu toate consecințele aferente NICAU. De aceea, Comisia e gata să faciliteze adoptarea rapidă a propunerii de dumneavoastră și Consiliu, astfel încât să finalizăm totul la timp. Apoi, derogarea actuală Extinderea intra-ES împreună cu revizuirea ar trebui să permită UE să gestioneze situația cu care ne vom confrunta în ultim, următorii ani. Deci facilitarea procesului internațional și apoi, odată ce știu rezultatul, să pregătim revizuirea inclusiv din perspectiva intra-EF și sigur că va trebui să facem o evaluare detaliată a tuturor acestor elemente și să vedem care sunt opțiunile pentru a aborda chestiunea emisiilor intra-IE. Dar, din nou, trebuie să fim consecvenți cu obiectivele 2013, cu obiectivul de reducere minus 40 și contribuția UE. Și aș vrea să vă spun că sugestia noastră este să evităm o revenire la acoperire completă. Nu cred că ar duce la rezultatele necesare la nivel internațional și ne va pune fără îndoială într-o situație dificilă și destul de limitativă pe durata revizuirii. Să nu uităm că putem schimba multe caracteristici atunci când efectuăm revizuirea. Salutăm de asemenea modificările care vizează o mai bună uh, încadrare a revizuirii. Credem că este una dintre modalitățile de a aborda preocupările regimului și credem de asemenea că majoritatea rolului ETS după 2020 ar trebui să fie discutată în următoarea revizuire. E prea de vreme să facem acest lucru acum, cel cu excepția factorului de reducere liniar. E foarte important pentru că oferă siguranță operatorilor și garantează consecvența cu obiectivele 2013. Cam atât și dacă Dorit doriți, putem continua discuțiile pe toate aspectele raportului. Doamna Carling, mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere ora, avem notițe foarte detaliate la toate intervențiile, dar nu o să le parcurg aici. Vreau să vă spun doar că am, am, suntem un grup foarte bun de raportori, am, ne-am implicat, lucrăm bine, cred că vom continua la fel. Cred că există probleme care țin de Corsia și rezultate și singura posibilitate e cea pe care o recomand eu. Mai există și o altă posibilitate să revenim la situația anterioară și mă bucur că nimeni nu a sugerat să facem acest lucru. Cred că, prin urmare, aceasta ar trebui să fie privită ca o mișcare pozitivă a UE de către ICAO și sperăm că vor accepta din această perspectivă că există câteva alte informații pe care vrem să le obținem. Vrem să fim mai transparenți și mai ambițioși. Deci cred că mergem în direcția corectă. Aștept amendamentele de la colegi. Mulțumim. Cam atât cu dezbaterea de astăzi. Termenul limită pentru amendamente 7 iunie la orele 11. Votul în Envi pe 11 iulie. Atât. Vă mulțumim.